Ja. Ja, Good morning. Bună dimineața. Cred că interpretarea funcționează. Acum poate și microfoanele. Haideți să încercăm. Haideți să încercăm dacă funcționează interpretarea. Bună dimineața atunci. Haideți să ne reluăm lucrările, ordinea de zi va fost transmisă, nimeni n-a obiectat până acum, așa că consider ordinea de zi adoptată. La comunicările președintelui uh, vă, uh, trebuie să vă spun că uh, această reuniune este transmisă prin web streaming. Trecem la votări și uh, votăm acum uh, avizul Sarvama privind viitorul Europei. Dorește să ia cuvântul raportorul? Sarvama? Nu. Atunci eh, să văd dacă putem trece direct la vot, da? Vă rog să vă puneți în funcțiune cartele de vot și începem cu amenamentul 12 pentru, împotriva, abțineri, respins. 13 pentru, împotriva, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, Cine e pentru? 20. Împotriva? Abțineri? Nu e clar. Haideți să verificăm. Amendamentul 21. Cer scuze, spune doamne președinte. Deci la amendamentul 21 să verificăm prin vot electronic. Mulțumesc, se respinge. 22 pentru, împotriva, abțineri, respins. 23 pentru, împotriva, abțineri, respins. 24 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 25 pentru, împotriva, cine împotriva? Se respinge. 25 se respinge. Da, verificăm. Da, se respinge. 26 pentru, împotriva, abțineri, respins. 27 pentru, împotriva, abțineri, respins. 28 pentru, împotriva, abțineri, respins. 29 pentru, împotriva, abțineri, respins. Putem verifica. Deci amendamentul 29, verificare electronică. Se respinge. 30. Respins. 31 pentru. Da, 31 uh, cu amendament oral nu este nicio obiecție. Deci votăm cine pentru, împotriva, abțineri, respins. 32 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 33 pentru, împotriva, abțineri, respins. 34 pentru, împotriva, abțineri, respins. 35 pen, în două părți, prima parte, cine e pentru? A, nu, chiar în trei părți, se corectează, doamna președinte. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, adoptată. A doua parte pentru, împotriva, abțineri. Putem verifica, vă rog? Cred că se respinge, dar verificăm. Da, se respinge. Se respinge, clar. Îmi cer scuze. A treia parte pentru, împotriva, abțineri, respinsă. 36 pentru, împotriva, abțineri, respins. 37 pentru, împotriva, abțineri, respins. 38 pentru, împotriva, abțineri, respins. 39 cu amendament oral, nu, fără obiecții, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 40 cu, pentru, împotriva, abțineri, respins. 41, abțineri, respins. 42, pentru, împotriva, abțineri, respins. 43 și 44 identice pentru, împotriva, abțineri, respinse. 45 pentru, împotriva, putem verifica amendamentul 45, vot electronic. Se respinge 46 pentru, împotriva, 46. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Apoi 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 2. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. 3. Pentru, Împotrivă. a, a, trebuie să-l verificăm. Amenamentul 3, verificare electronică. Respins. 4. Pentru, Împotrivă. abțineri, respins. 5. Pentru, Împotrivă. abțineri, respins. 6. Pentru, Împotrivă. abțineri, respins. 7 pentru, împotriva, abțineri, respins. 8 pentru, împotriva, abțineri, respins. 9 pentru, împotriva, abțineri, respins. 10 pentru, împotriva, abțineri, respins. 11 pentru, împotriva, abțineri, respins. Și acum vot cu apel nominal pentru întreaga rezoluție, astfel amendată, votul e deschis. Vot închis acum. Se adoptă 19 la 1 fără nicio abținere. Felicitări raportorului. Acum trecem la uh, proiectul de aviz uh, din partea ITRE. Raportarea este doamna Iavatlova. Nu vrea să intervină. Trecem la vot. Amendamentul 25 pentru, împotriva, abțineri, respins. 26 pentru, împotriva, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, putem să verificăm, vă rog, amenamentul 30. Se respinge așadar. 31 pentru, împotriva abțineri, respins. 2 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 32 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 33. Vreți să verificăm 32? Vă rog. Și iată se adoptă. 34. Nu, 33 se corectează pentru, împotriva, abțineri adoptat, 34 pentru, împotriva, abțineri respins, 3 pentru, împotriva, abțineri adoptat, 35 pentru, <clears throat> împotriva, abțineri respins, 4 pentru, împotriva, abțineri se respinge. A, nu, se adoptă. Mm, de fapt, unde suntem acum? Cred că, se, cred că se adoptă. Nu, nu, credeam și eu că se adoptă, spune președinta. Haideți să verificăm. Amendamentul 4. Cred că se adopta, se, dar probabil a fost greșeala mea. Da, se adoptă clar. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7. Cu amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 și 36 care sunt compatibile. Începem cu 8 cine pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 36 <clears throat> pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 9 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 10 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 11 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 12 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 13 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 14 pentru, împotriva abținere adoptat, 15 pentru, împotriva abținere adoptat, 37 pentru, împotriva, putem verifica, vă rog, verificăm amendamentul 37. Se adoptă. 38 pentru, împotriva, <clears throat> haideți să verificăm și aici, vă rog. Verificare electronică. Se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 16 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, 17 pentru, împotrivă, adoptat, 18 pentru, împotrivă, abțineri adopt, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 33 pentru, împotrivă, abțineri respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri respins. Și acum Uh, vot cu apel nominal pentru avizul astfel amendat. Se adoptă cu 20 la 0. Felicitări raportorului. Acum apelul ITRE pentru Fondul Social European Plus Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Îmi cer scuze, spune doamnă președinte, erau două dosare de la ITRE. Martina Dlabaeva avea încă un raport și anume supunem voi vot amenamentul 11. Știe toată lumea la ce vot ne aflăm? Da? Amenamentul 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să-l verificăm. se adoptă. 12. Pentru, împotriva abțineri, adoptat. Adoptat. Amenamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 2 pentru, împotriva abțineri adoptat, 14 pentru, împotriva abțineri adoptat, 3 pentru, împotriva abțineri adoptat, 4 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 5 cu un amendament tehnic pentru, împotriva abțineri adoptat, 6 pentru, împotriva abțineri adoptat, 7 pentru, împotriva abțineri adoptat, 8 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie verificat. Haideți să verificăm amendamentul 15. Se adoptă. 16 pentru, împotriva abținere adoptat, 17 pentru, împotriva abținere adoptat, respins, 18 pentru, împotriva abținere respins, 19 pentru, împotriva, abțineri, respins. 20 pentru, împotriva, abțineri, cred că se respinge, dar cred că se adoptă, spune președinta. Verificăm. Da, și se adoptă, îmi pare rău, spune doamna președinte. Eram la 20, nu? Da, bun. Atunci trecem la 21. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 22. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 23. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 24. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 25. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 26. Pentru, împotriva, abțineri, Haideți să-l verificăm și pe asta. Da? Deci, amendamentul 26. se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri, respins. 28 pentru, împotriva, abțineri, se respinge probabil. Haideți să verificăm amendamentul 28. Se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri, respins. 30 pentru, împotriva, abțineri, respins. 31 pentru, împotriva, abțineri, respins. 32 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm pe, pe 32. Amendamentul 32, verificare electronică. Se adoptă 33 pentru, împotriva, abțineri, respins. 34 pentru, împotriva, abțineri, respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41. 41 uh, devine caduc. Aha, bun. Îl verificăm pe 42. Amenamentul 20, 42, verificare electronică. Cine lipsește la verificarea amendamentului 42? Am încheiat uh, votul. Se adoptă. Așadar, 41 cade, 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri, putem verifica, vă rog? Cred că se adopta, dar, mă rog, să vedem. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, ab... să verificăm, vă rog, 52. cer scuze. Chiar îmi cer scuze. Poate am fost prea rapidă eu. Deci, 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm și 53? Bun. Se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. <laughs> Deci haideți să verificăm și pe asta. 54. Se respinge, na, da, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 58 pentru, împotriva abțineri adoptat. 59 pentru, împotriva abțineri respins. 60 pentru, împotriva abțineri respins. 61 pentru, împotriva abțineri respins. 62 pentru, împotriva abțineri adoptat. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 67 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Considerentele 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins și 10 9 împotrivă, abțineri, respins. Și acum votăm cu apel nominal rezoluția astfel amendată. Vă rog. Votul se adoptă cu majoritate largă. Felicitări raportorului. Put to the vote the draft opinion. Acum pun la vot uh, proiectul de oviz uh, pentru Fondul European Plus. Domnul Pirinski, raportor. Mulțumesc. Dragi colegi, în acest raport am propus o revizuire destul de extinsă um, asupra ceea ce propune comisia și îmi dau seama că din cauza că nu avem timp și pentru că nu putem da mai multe detalii, s-ar putea să existe anumite chestiuni care nu sunt suficient de clare. Așa cum ați spus și dumneavoastră, doamnă președinte, când ați prezentat acest raport, e într-adevăr o revizuire extinsă a ceea ce propune Comisia și îmi dau seama că pot exista ezitări uh, față de sprijinirea amendamentelor de text și sunt sigur că asta se va vedea la vot, însă eu v-aș propune ca avizul să fie adoptat și trimis către emplă. Vă pot asigura că uh, s-a lucrat foarte mult la acest raport. Am verificat, practic, Uh, și celelalte proiecte de regulament, toate celelalte acte legislative care vor fi reglementate în următoarea perioadă de programare și cred că e necesar pentru acest set de propuneri și avize, deci e necesar ca acestea să nu se piardă. Deci de aceea mi-aș dori foarte mult să sprijiniți acest raport întregime. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Deci supun acum la vot. Amendamentul 104 retras, amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri 6, împotriva abțineri respins. Compromisul 1. Verificăm amendamentul 6 atunci. Încă o persoană mai trebuie să voteze. And it is rejected. Compromise number one in favor. Compromisul 1 pentru, împotrivă, compromisul 1. Haideți să verificăm. Vot electronic. Respins. None. None. Micro. Nu, nu, micro. Vă rog să vă folosiți microfonul. Nu, a fost o majoritate mare pentru. Deci la amendamentul 5. Compromisul 1 este respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica electronic. Amendamentul 7. Respins. 105. Pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 105. Respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vom verifica electronic compromisul 2. Se adoptă, îmi pare rău, cer scuze. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica prin vot electronic. Amendamentul 10. Respins. Amendament 11 e caduc, 12. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3. Verificăm. Să mai economisim timp. Nu reușesc să dau seama exact ce se întâmplă. Compromisul 3. Încă o persoană mai trebuie să voteze. Se adoptă. 106 pentru. Nu, e caduc. 106. 108 pentru. Împotrivă. Abține. Respins. 109 pentru, împotriva abține respins. 110 și 112 caduci, 112 pentru, împotrivă, abține respins. 113 pentru, împotrivă, abține respins. 13 pentru, împotrivă, abține. Putem verifica amendamentul 13? Vă rog să votați cu toții. Respins. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 115 pentru, împotrivă, abține respins. 18 retras, 19 pentru, împotrivă, abține respins. 20 pentru, împotrivă, abține respins. 21 pentru, împotrivă, abține respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri respins. 116 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 3 23 e caduc. 118 pentru, împotrivă, abține, respins. 117 pentru, e caduc, mă scuzați. 117 <clears throat> pentru, împotrivă, abține, respins. 24 pentru, împotrivă, abține, respins. 25 retras, 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins.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 121 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 122 pentru, împotrivă, Uh, cred că s-a adoptat, dar verificăm. 122. Se adoptă cu o majoritate clară. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 123 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 124 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 127 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 128 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 e retras, 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 129 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 130 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 131 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 132 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 133 pentru, împotrivă, abține, respins. 157 retras, 134 pentru, împotrivă, abține, respins. 135 pentru, împotrivă, abține, respins. 58 pentru, împotrivă, abține, respins. 59 pentru, împotrivă, abține, respins. 60 pentru, împotrivă, abține, respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri respins. 140 pentru, împotrivă, abțineri respins. 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 69 pentru, potrivă, abțineri, respins. 70 pentru, potrivă, abțineri, respins. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 141 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 73 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 74 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 75 pentru, împotrivă, abțineri respins, 76 pentru, împotrivă, abțineri respins, 1 pentru, împotrivă, abțineri respins, 2 pentru, verificăm amendamentul 1. se adoptă amendamentul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă 77 pentru împotrivă abțineri respins 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă 78 verificăm 3 Păciconiu There's, there's somebody missing huh, now. Hmm. Yeah. A votat toată lumea? Închis votul. Adopt. 78 acum pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 4, caduc. 79 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 80 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 80, vă rog. S-a încheiat verificarea. Respins. 81 pentru. Potrivă. Abțineri. Respins. 82 pentru. Potrivă. Verificăm 82, vă rog. Check is over. And it is adopted. Se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abține respins. 84 pentru, împotrivă, verificăm 83, ok. I'm sorry, it is adopted. Îmi pare rău, să adopt. 84 pentru, împotrivă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, versicul 89. Verificăm amendamentul 89. S-a deschis votul. Se adoptă. 90 pentru, împotriva, abținere, respins. 91 pentru, împotrivă, verificăm 91 prin vot electronic. Respins 92 pentru, împotriva, abținere, respins. 93 pentru, 93 pentru, potrivă, verificăm. 93 s-a deschis votul. Se adoptă. 95 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 96 pentru, împotriva abțineri respins. 96 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 97 pentru, Împotrivă. verificăm. 97, vă rog. Respins. 98 pentru. Împotrivă. Abține. Respins. 99 pentru împotriva abțineri respins, 100 pentru împotriva abțineri respins, 101 pentru împotriva abțineri respins, 102 pentru împotriva abțineri respins, 103 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, însă putem verifica. 103. Richard, 103. 103. Două persoane încă nu au votat. Vă rog să apăsați pe buton să adopt. Acum întregul aviz modificat, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Se adoptă cu o majoritate largă. Felicitări uh, raportorului. Supun la vot acum avizul. avizul. 20, 22, 22, 22 la 1 și o abținere. Eu am văzut aici, nu știu dacă s-a afișat pe ecranul mare, nu cred. Uh, Supun la vot avizul cu privire la fondul de ajustare la globalizare. Începem amendamentul 40. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă. Verificăm 41, vă rog. Sorry? Verificăm. 41. 41, respins. 42 pentru, împotrivă, abține, respins. 43 pentru, împotrivă, abține, respins. 44, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica, vă rog. Cred că a fost respins, însă nu sunt. A respins, însă nu sunt sigură. Vă mulțumesc, adopt, adoptă, îmi pare rău. Cea a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abține respins. 46 e caduc. 47 pentru, împotrivă,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 47 pentru, împotrivă. Can we check that for this? Can we check that? Haideți să verificăm. 47. Yeah. Yeah. 47. 47. We check 47. We check 47. Verificăm 47. Uh, the check is over. No, still one missing. Încă o persoană care nu a votat se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Uh, cred că a fost respins, dar mai bine verificăm amendamentul 12. There's still, still, to, to, still one vote missing. Still one vote missing. Încă o persoană care nu a votat. Se închide votul respins. Two in favor. 52 pentru, împotriva, abțineri, respins. 53 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Cred că a trecut, dar nu sunt sigură. Se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abține respins. 14 pentru, împotrivă, abține respins. 54 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 54. Pentru împotrivă respins. 55 pentru împotrivă abțineri respins. Against adopted. 6 pentru împotrivă abțineri respins. 57 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 58. Verificăm 57. Verificăm, vă rog, 57. The check is over and it is Respins, îmi pare rău, n-am văzut rezultatul. 58 pentru, împotriva abțineri respins, 59 pentru, împotriva abțineri respins, 60 pentru, împotriva abțineri respins, 61 pentru, împotriva abțineri respins, 62 pentru, împotriva abțineri respins, 15 pentru, împotriva abțineri, respins, 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bine, verificăm 65. Votul s-a deschis. And it is rejected. Um, six... Respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm și 66. No, no, everybody is in favor. Votul s-a închis. Toată lumea e pentru. Perfect. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 68 pentru. Bine, Verificăm 17. Votul s-a deschis. Respins. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins.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 Respins. 78 pentru. Împotriva abțineri. Cred că e aceeași majoritate. Adică se respinge cu aceeași majoritate. Haideți să verificăm dacă doriți. Într-adevăr, aveam dreptate. 79 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Uh, precedentul fusese respins, acesta este adoptat. 22 pentru, împotrivă se adoptă. 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 82 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 83 pentru, împotriva abțineri respins. 23 pentru, împotrivă abțineri ar trebui să fie respins, dar verificăm. respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bine, verificăm. Verificăm votul la 26. 11 la 11 va fi. <laughs> Da, aveam dreptate. 27 pentru, împotrivă, abțineri respins. 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri respins. 31 pentru, împotriva abțineri respins. 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 33 pentru, împotriva abțineri respins. 34 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 11 la 11, dar verificăm. Dacă votează toată lumea, rezultatul va fi 11 la 11. Ah, iată ce surpriză. Anyway, it's rejected. Oricum e respins. Am văzut totul clar. 35 pentru împotriva abținerii. Verificăm. Verificăm 35. Respins. 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 36 pentru, împotriva abțineri, respins. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru, împotrivă, haideți să verificăm, cred că se adoptă, dar nu sunt sigură, se adoptă. Supun uh, avizul la vot acum, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Lipsește un vot. Ați uh, participat la vot până acum. Mariana, ai votat? Lipsește în continuare un vot. Îmi pare rău. Acum a votat toată lumea. 19 la 3, 0 abțineri. Felicitări! Domnului Barnier. Acum Interreg. Domnul Con este raportor. Dorește el să intervină? Nu. Atunci, dacă sunteți pregătiți, începem. Amendamentul 28. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 30. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Bine, verificăm. Votul la amendamentul 30. Avem acum 23 de voturi. Cine ni s-a alăturat? În continuare, 22 de voturi. Lipsește al 23-lea. Votul s-a închis. Respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 33. Votul s-a închis, îmi pare rău, respins. 2 pentru, împotriva abțineri, respins. Nu. Uh, haideți să verificăm totuși votul la 2. Nu știu care e majoritatea. Uh, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. 34. Verificăm. Apăsați butonul. Mai lipsește un vot. Atunci închidem votul. Să adoptă 3 pentru amendamentul 3. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 4 pentru, 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 pentru, împotriva, abțineri, respins. 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 8 pentru pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm votul la 9. Respins. 10 pentru, împotrivă, nu, 37 întâi. 37 pentru împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, 38 pentru împotriva abțineri respins, 11 pentru împotriva abțineri se adoptă, 39 pentru împotriva abțineri se adoptă, 40 pentru împotriva, abțineri. Ar trebui să se adopte, să, să fi fost adoptat, dar verificăm. 40. Respins. Pare rău. 12 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm și votul la 12. Verificăm 12. Mai lipsește un vot nu mai contează, se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 14. 14. Votul s-a închis, se adoptă. 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 46 două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abțineri respinsă. 47 pentru, împotriva abțineri respins, 48 pentru, împotriva abțineri respins, 49 pentru, împotriva abțineri, respins. 50 pentru, împotriva abțineri, respins. 51 pentru, împotriva abțineri, respins. 52 pentru, împotriva abțineri, respins. 53 pentru, împotriva abțineri, respins. 54 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotriva abțineri, respins. 15 pentru, împotriva abțineri respins, 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva abțineri respins, 1 pentru, împotriva. Haideți să verificăm votul la 1. Amendamentul 1. Verificarea sau votul s-a închis, se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri respins, 19 pentru,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 Haideți să verificăm votul la 27. Cred că se adoptă. 27. Se adoptă. Trecem acum la votul final, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Se adoptă cu 19 voturi pentru, 0 împotrivă, 2 abțineri. Acum supunem la vot ultimul aviz. Este vorba despre avizul nostru pentru jurii și libe. Domnul de Iong este raportor. Doriți să interveniți? Nu, atunci începem cu amendamentul 50 pentru împotriva abțineri respins, 9 pentru împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru împotriva abțineri respins, 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, Verificăm votul la 10. Lipsește un vot. Vă rog să apăsați butonul. Bine, se adoptă. 53 caduc, 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 54 pentru, împotriva abțineri respins, 11 pentru,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 16 a fost respins, 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 18 devine caduc, 19 două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abținerii respinsă. 20 pentru, împotriva abțineri respins, 21 pentru, împotriva abțineri respins, 22 pentru, împotriva abțineri, respins. 1. 22, ce se întâmplă cu 22? Nu. Uh, 1 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Verificăm. Bine, verificăm votul la 2. Votăm amendamentul 2. Lipsesc două voturi. Vă rog să apăsați butoanele. Îmi pare rău, votul se închide. Se adoptă. 24 pentru, împotriva, abțineri, respins. 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri, respins. 28 pentru, împotriva, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotriva abțineri, respins. 33 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotriva abțineri, să verificăm votul la 4. Să verificăm amendamentul 4. Se adoptă. 35 pentru, împotriva abțineri, respins. 36 pentru, împotriva abțineri. Nu, nu, să verificăm 36. A, bine, se adoptă, se adoptă. Îmi cer scuze, 36 se adoptă, 5 acum pentru, împotriva abțineri. Să verificăm votul la 5. Se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri, respins. 38 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotriva abțineri, respins. 41 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 42 pentru, nu devine caduc, 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 45 pentru, împotriva abțineri respins, 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Bine? 7. Verificăm amendamentul 7. Se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avizul uh, astfel modificat, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. 19 la 1, felicitări raportorului, vă mulțumesc foarte mult. Am terminat. Ședința se suspendă. Ne revedem săptămâna viitoare la ora 3 pentru audierea comisarului Crețu.